politice, în primul rând în numele PP-ului. Doamna Vortman Kol, aveți cuvântul, doamnă. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine ați spus, astăzi este cea de-a 100 aniversare a Zilei Internaționale a Femeii și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le sărbătorim. Am obținut foarte multe drepturi pentru femei, însă mai sunt foarte multe lucruri de făcut și nu vom obține aceste rezultate pozitive decât dacă vom conlucra femei și bărbați împreună. Ziua Internațională a Femeii este marcată de solidaritate. Solidaritate față de femeile din lumea întreagă, susținere în lupta lor de zi cu zi. Este deosebit de important mai ales în această perioadă de criză economică. Trebuie ca femeile și bărbații să lucreze împreună pentru a oferi un viitor mai bun copiilor noștri, pentru că doar împreună vom reuși să ajungem la o egalitate de gen perfectă, dar o egalitate de gen care să se manifeste și în viața socioeconomică de zi cu zi. Femeile reprezintă 50% din populația mondială, însă nu câștigă decât 10% din veniturile mondiale și doar 5% din femei au posturi de răspundere. Cei care trăiesc sub pragul sărăciei sunt numeroși, însă uh, din marea lor, din, din suma totală, 65% sunt femei. După cum vedeți, aici e vorba de luptă împotriva sărăciei de asemenea. Vedem peste tot în lume, mai ales în Asia, că se acordă din ce în ce mai multă importanță băieților decât fetelor și fetele de multe ori sunt uh, respinse în cadrul familiei și există un trafic, un trafic de femei, care este de fapt un fenomen foarte bine cunoscut. De asemenea, probleme apar de asemenea și în Africa. Femeile sunt victime ale războaielor și violurilor care uh, există în această regiune a lumei. Deci trebuie să acordăm o importanță deosebită pentru îmbunătățirea situației femeii în lume fetițele sunt oprimate în lumea musulmană și asta din motive religioase. Iată un subiect deosebit de important. Ar trebui ca în programele noastre de ajutor să ținem seama de aceste dimensiuni și să insistăm asupra egalității de gen între femei și bărbați. Deci, nu e vorba doar de o luptă doar împotriva sărăciei, ci e vorba și de o luptă împotriva prejudecăților care există. Iată o misiune importantă pentru doamna Ashton și pentru doamna comisar Georgieva. Dar trebuie să vedem care este situația și la noi, în Europa, iar grupul nostru politic cu uh, sprijinul președintelui nostru, domnul Joseph Dol, dorește să facă această muncă. Aș dori să mă exprim acum despre situația din Uniunea Europeană. Știm că învățământul este obligatoriu, dar nu toate femeile au acces la învățământ. Trebuie ca accesul să fie garantat 100% pentru fete uh, și fetițe. Și acest lucru trebuie să facă parte din viitoarea noastră strategie UE 2020. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu... Mulțumesc foarte mult. Și acum, în numele socialiștilor și democraților, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamne, stimați domni, o societate în care femeile și bărbații nu lucrează și nu trăiesc în condiții egale nu poate să fie o societate democratică, o societate în care demnitatea umană să fie respectată un principiu de bază în societate este ca o persoană să fie valorizată indiferent de uh, sexul său. Pentru noi bărbați acest lucru este de la sine înțeles. Pentru femeile uh, din multe societăți acest lucru nu este de la sine înțeles. Și acest lucru este unul dintre cele mai mari scandaluri din lume. O uh, situație care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie schimbată rapid și aici putem noi să ne contribuția. Și anume, când poate o societate să uh, spună femeile sunt egale cu bărbații dacă pe același post, uh, pentru exact aceeași muncă, femeile câștigă mai puțin decât bărbații? Uh, nu se acceptă nicăieri atât de uh, simplu și de la sine înțeles discriminare între femei și bărbați decât la locul de muncă. Femeile primesc aproximativ cu 30% mai puțin bani pentru exact aceeași muncă pe care o prestează în aceleași condiții ca și bărbații. Și acest lucru se întâmplă în Uniunea Europeană. Așadar, mesajul pe care trebuie să-l transmitem noi este același salariu pentru femei și bărbați, pentru același post și aceeași muncă. Acesta este o, o cerință socială, de dreptate socială. Am auzit că Comisia face eforturi, vedem astăzi această cartă pentru drepturile femeilor care este în curs de elaborare, e foarte bine, un lucru pe care îl salutăm. Suntem totuși uh, dezamăgiți și vă rog să le spuneți domnului Barroso și doamnei Reding că ne-am fi bucurat foarte mult uh, dacă n-ar fi fost, uh, dacă n-ar fi rămas lucrurile doar la o declarație formală, ci din potrivă dacă ați fi implicat și Parlamentul și de asemenea societatea civilă în, această, în acest proces. Văd că nu s-a întâmplat acest lucru. Bine, se, putem să recuperăm, dar aș vrea să nu rămânem la declarații formale, ci aș vrea ca instituțiile să lucreze împreună pentru ca acest exemplu pe care l-am dat eu mai devreme să dispară. Așa cum a spus uh, și doamna Vortman Cole, există și alte exemple de inechitate, dar astăzi noi, europenii, trebuie împreună să constatăm un lucru. Încă pe continentul nostru nu am ajuns la egalitatea de gen, însă nedreptatea dramatică uh, la care sunt supuse femeile în alte zone ale uh, Uh, lumii, uh, de la mutilarea genitală până la uh, faptul că trebuie, sunt obligate să poarte um, burca sau oval aceste lucruri nu trebuie să ne preocupe doar în data de 8 martie și de aceea vreau să mă adresez tuturor politicienilor, tuturor adepților drepturilor omului. În fiecare joi după masă se discută aici despre încălcarea drepturilor omului, inclusiv încălcarea drepturilor femeii. Ar trebui ca în, uh, la aceste dezbateri să fie prezenți toți colegii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Schulz. Acum are cuvântul doamna Diana Oles în numele grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să spun că nu mă așteptam să mi se dea cuvântul. Am aflat acest lucru în urmă cu câteva clipe. E foarte important faptul că sărbătorim Ziua Internațională a Femei. Ziua de astăzi este foarte importantă. Această zi există cam de un secol și, într-adevăr, ar trebui să fie o, fie o zi în care să sărbătorim câte progrese au făcut femeile, însă ar trebui uh, să fie o zi în care să ne gândim cât de mult ne mai rămâne de parcurs. Mă gândesc uh, la combaterea inegalităților. Domnule președinte, spuneați că ar trebui ca mai multe femei să facă parte din Parlamentul European. Uh, Sigur că au fost făcute progrese, însă nu suficiente și dacă mă uit la Parlamentul din țara mea, conform estimărilor, se pare că va fi nevoie de încă două secole pentru a ajunge la paritate în ritmul în care se fac progrese acum. Deci nu cred că mergem suficient de repede pentru a ajunge la o adevărată egalitate între femei și bărbați. O altă temă de care se ocupă Parlamentul în această săptămână este traficul de carne vie și violența împotriva femeilor. Săptămâna trecută am participat la o expoziție din circumscripția din țara mea cu uh, picturi și cu fotografii ale femeilor care au făcut obiectul traficului dintr-o țară în, uh, din afara Uniunii Europene în Uniunea Europeană, din Moldova în Uniunea Europeană. Conform estimărilor, se pare că Traficul de ființe umane poate fi comparat cu traficul de sclavi din Africa din urmă cu 350 de ani. Însă femeile sunt principalele victime ale acestui trafic și dacă noi, în Europeană, nu putem face nimic și nu putem ajuta femeile care fac obiectul acestui, uh, acestui trafic, atunci nu ne putem mândri cu progrese în această zi internațională a femeii. O altă problemă care ar trebui să facă obiectul atenției noastre este sănătatea femeilor, care nu primește timpul și atenția necesară. Deci s-au făcut progrese, putem să sărbătorim multe, însă ne mai rămâne o cale lungă de parcurs. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele grupe, grupului Verzilor, doamna Cornelison are cuvântul. 8 mart, Internaționale Vrouwendag. Mulțumesc, domnule președinte. Ziua Internațională a Femeii. Ei bine, mi-aduc aminte că am sărbătorit această zi de foarte multe ori înainte să o sărbătoresc eu, o sărbătorea mama mea și înainte de mama mea o sărbătorea bunica mea. Uh, știu că întotdeauna noi am încercat să promovăm egalitatea de șanse între femei și bărbați. Însă sunt foarte multe femei care uh, trăiesc în mizerie, în sărăcie, care se ocupă singure de copii, um, de care foarte mulți membri ai familiei depind. Și prea puține femei uh, lucrează în universități, în întreprinderi și au posturi de răspundere, s-au lansat în politică. Dacă mă gândesc la bunica mea, bunica mea în momentul în care s-a căsătorit a trebuit să-și abandoneze serviciul pe care îl avea. N-a avut norocul să beneficieze de o diplomă și când mă gândesc, spre exemplu, la mama mea, mama mea care și ea, generația ei, a trebuit să lupte din greu pentru a putea dispune în mod liber de uh, corpul său. Ei bine, lucrurile, da, se vor îmbunătăți doar dacă vom face eforturi pentru asta. Uniunea Europeană poate avea o contribuție importantă, însă nu trebuie să ne mulțumim doar cu, de, cu cuvinte frumoase. Trebuie să luptăm pentru egalitatea de drepturi. Și această luptă s-a confruntat de prea multe ori doar cu cuvinte frumoase și goale. Comisia a prezentat o cartă a drepturilor care conține foarte multe propuneri frumoase însă nu știu cum se va uh, derula implementarea concretă a acestei uh, carte. Parlamentul, ONG-urile nu au fost uh, consultate în momentul în care s-a redactat această carte, așa cum spunea și domnul Schulz. Deci am oarecare neîncredere. Însă știu că este primul act uh, realizat de doamna Reding în uh, calitatea sa de comisar și aș prefera totuși să am uh, încredere în faptul că după cuvintele frumoase vom avea și fapte concrete. E nevoie de o directivă clară de luptă împotriva violenței uh, care vizează femeile. Apoi avem o directivă cu privire la concediul parental. E nevoie de o directivă pentru a putea crește participarea femeilor la viața socială, o mai bună coordonare a orelor uh, prestate la serviciu și a orelor uh, din învățământul școlar, în așa fel încât mamele să se poată ocupa de copii. E nevoie de o schimbare de direcție în toate sectoarele și dacă până la urmă Comisia va transforma aceste cuvinte frumoase în fapte concrete, voi fi printre primele care va aplauda. Dacă ne dorim cu adevărat o schimbare, trebuie să ne dorim acest lucru cu toții împreună. Comisia, Consiliul și așa mai departe. Atât tendința din stânga, cât și de dreapta din Parlamentul European. Trebuie să conlucrăm împreună. 8 martie nu este ziua doar ziua internațională a femeii, ci este și ziua băiatului meu, care împlinește astăzi 2 ani și îi urez din tot sufletul ca peste 30 de ani de zile să locuiască într-o Europa în care el și soția lui sau uh, prietenul său să aibă șanse egale, ca femeile să poată deveni profesor, director general în întreprindere, comisar european. Eu, care sunt mama sa, voi face tot ceea ce voi putea pentru ca acest lucru să devină realitate. Sperăm că nu voi fi singura care va face acest lucru. Mulțumesc! Și acum doamna Marina Ianocodakis. International Women's Day gives us a Ziua Internațională a Femeii este o ocazie de a ne focaliza asupra provocărilor pe care le au în față femeile astăzi, de a ne focaliza asupra multelor tipuri de inegalitate la care sunt supuse femeile, dar de asemenea de a sărbători femeile. În Regatul Unit suntem foarte mândre să avem niște cifre care au ajutat societatea noastră să progreseze în ceea ce privește drepturile femeilor. Femeile, ca și uh, uh, femei care au câștigat uh, premiul Nobel pentru pace, pentru eforturi în promovarea drepturilor omului, mai ales a femeilor. Margaret Thatcher, prima femeie prim-ministru britanic în 1979. Astfel de femei au, poziții, au avut poziții înalte, au uh, beneficiat de egalitate cu bărbații și această chestiune este la fel de uh, actuală astăzi ca și pe vremea alegerii doamnei Thatcher. Putem să uh, furnizăm femeilor educație și locuri de muncă, dar există încă o mare diferență în ceea ce privește salariile. Nu putem să uh, legiferăm presiunile la care sunt supuse femeile când trebuie să jongleze cu viața profesională și viața familială. Trebuie să elaborăm politici care să le ajute femei, pe femei să facă ceea ce își doresc. Dacă doresc să aibă carieră, să poată să aibă și viață de familie. Dacă doresc să rămână acasă, să aibă grijă de copii, nu trebuie să fie subvalorizate această sintagmă, doar uh, o casnică, doar uh, o mamă, uh, nu, nu este potrivită. Pentru că femeile trebuie să fie apreciate pentru ceea ce sunt. Cred că există un grup de femei care trebuie să fie sărbătorite. Noi le sărbătorim pe 14 martie, și anume mamele lumii, femeile care renunță la ambițiile lor în mod voluntar și își uh, pun la dispoziție viața pentru a-și crește copiii. Astfel, ele contribuie la un obiectiv pe care îl avem cu toții, o societate bazată pe calitate, pe toleranță, unde drepturile omului sunt respectate, indiferent de agenda politică. Cuie. Pani Eva Britt Svensson w imieniu Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej. Mulțumesc, acum Eva Britt Svensson pentru GUE Angel. Aveți cuvântul, domnul. Idag fira internațională kvinnor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. Însă să nu uităm că de 50 de ani a fost lansată Platforma 1 cu privire la drepturile femeii. La New York uh, s-a monitorizat uh, Uh, în urmă cu câteva zile această platformă. Eu am participat la, uh, împreună cu alți colegi uh, din Parlamentul European la această ședință și ne dăm seama că, ne-am dat seama că multe femei trebuie să se mulțumească cu situația de față. În ciuda raportului Tarabella și a rezoluției Beijing plus 15, dar și a numeroase rapoarte, reuniunea ONU nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Sigur, Uh, trebuie să recunoaștem că guvernele europene nu au dat dovadă de aceeași ambiție ca și uh, Parlamentul European în legătură cu drepturile femeilor. Și câteodată am impresia că guvernele, că e vorba de guvernele ONU sau guvernele europene, folosesc această platformă de la Beijing pentru a face predici uh, țărilor care nu fac parte din uh, Uniunea Europeană în legătură cu egalitatea de drepturi. E mult mai ușor să dai lecții altora, chiar dacă tu nu-ți faci treaba. Domnul comisar Barroso a fost uh, ales împreună cu noastră comisie pe baza promisiunii că va lansa o carte, o nouă carte cu privire la drepturile femeilor. Grupul meu își Uh, face grijă în legătură cu conținutul foarte slab și modul în care a fost uh, întocmită această cartă, care riscă să um, nu fie altceva decât un alt uh, al N-lea document al Uniunii Europene. Această cartă nu a fost ratificată și nu a întrunit uh, sprijinul uh, ONG-urilor, asociațiilor europene și cetățenii au fost și ei total excluși din acest uh, proces. Domnule președinte, domnule președinte Barroso, nu ajunge să faci doar o declarație în legătură cu valorile comune europene. Uniunea Europeană are nevoie de un document puternic redactat în uh, parteneriat cu toate părțile implicate. Haideți ca acest document să fie o primă ciornă a Cartei pentru Drepturile Femeilor și să folosim uh, acest timp care ne rămâne până la Ziua Internațională a Femeii de anul viitor pentru a avea o dezbatere cu Parlamentul European, cu Parlamentele Naționale și cu reprezentanții asociațiilor pentru drepturile femeilor din Europa. Doar atunci vom putea sărbători cu adevărat Ziua Femei și vom putea vedea dacă am făcut cu adevărat progrese. Noi milităm pentru drepturile femeilor nu doar astăzi, în ziua de 8 martie. Ar trebui să lucrăm pentru drepturile femeii fiecare zi, pentru că femeile europene merită acest lucru. Mulțumesc, doamna Andreasen, în numele EFD are cuvântul. Colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Astăzi aș dori să cer tuturor oamenilor politici și legiuitorilor să pună capăt a demagogiei cu privire la uh, această legislație care îngreunează de fapt și de drept viața femeilor de zi cu zi. Egalitatea nu este o chestiune legată de lege, ci o chestiune legată de comportament eu sunt o mamă care lucrează și în experiența, în întreaga mea experiență, nu am fost niciodată uh, um, recrutată decât pe uh, baza competențelor mele și experienței mele și aș fi insultată dacă mi s-ar propune vreo, vreo promovare uh, pe alte criterii decât cele de competență. De aceea, uh, Parlamentul nostru trebuie să apere umele din, uh, în, în femeile din întreaga lume. Trebuie să punem capăt suferinței femeilor și bărbaților care uh, suferă din cauza uh, problemelor de locuință, din cauza violenței. Doresc ca Parlamentul să pună capăt uh, fondurilor alocate acelor regiuni din lume unde există o discriminare clară. Doresc ca Parlamentul nostru să-i protejeze, să-i asculte pe cei care au evocat anumite structuri Uh, irregularități structurale în ceea ce privește bugetul european, așa cum am făcut-o eu acum uh, câțiva ani de zile. Și sper că nu vor, uh, acești oameni nu se vor bucura de destinul pe, de care cu care m-am confruntat eu în momentul în care am făcut asta. Aș dori să se clarifice 100% situația cu privire la acest buget. Și Iată de ce Parlamentul European trebuie să onoreze atât femeile cât și bărbații din întreaga Europa care plătesc taxe și impozite pentru ca această Uniune să, încă, să mai existe. Mulțumesc, doamna Morvai. Szeretném felhívni eh, kedves képviselőtársakat. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să le atrag atenția colegilor asupra unui lucru este o foarte mare greșeală atunci când generalizăm, atunci când vorbim general despre femeile din Europa, despre drepturile femeilor din Uniunea Europeană. Și dacă nu luăm în considerare faptul că situația femeilor din noile state membre este diferită față de femeile, de situația femeilor din vechile state membre ar fi foarte bine dacă ar exista niște studii despre situația femeilor din Europa Centrală și de Est și în interiorul Uniunii Europene există o foarte mare discriminare între femei și femei. Doresc să mă refer la două domenii care se leagă de liberalizarea uh, comerțului. Primul domeniu sunt firmele multinaționale. Marile întreprinderi europene aceste întreprinderi au norme foarte diferite, standarde diferite în ceea ce privește sănătatea, condițiile de muncă, fie că e vorba de supermarketuri, de hipermarketuri. Au condiții, standarde diferite în ceea ce privește pauzele, în ceea ce privește condițiile de concediere, sănătatea la locuri de muncă. Se utilizează standarde foarte diferite în Europa centrală și de est față de cele din vest. Cel de-al doilea domeniu este migrația în interiorul Uniunii Europene. Femeile din Europa centrală și de est trăiesc în uh, condiții foarte dificile. Uh, ele sunt, de fapt, niște refugiați economici atunci când lucrează în menajuri, uh, în Europa de Vest, um, ca femei de serviciu trebuie să-și părăsească um, țara împreună cu copiii sau să-și lase copiii acolo, au o situație total diferită față de cea pe care o au femeile din vest. Demnitatea lor este suferă și aceste două probleme trebuie să fie rectificate neapărat. Mulțumesc, doamnă! De acum, aș dori să îl salut pe comisarul John Daly și îl rog să ia cuvântul mulțumesc, domnule președinte, deputați. E o onoare pentru mine să iau parte la plenarea Parlamentului European, iar prezența mea, prima mea prezență în plenul Parlamentului coincide în această zi specială în care sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. E o onoare pentru mine să reprezint Comisia și mai ales pe doamna vicecomisar Reding, care conduce eforturile Comisiei de apărare a drepturilor fundamentale. E o șansă unică de a sărbători împreună realizările economice, sociale și politice ale femeilor în trecut, prezent și viitor. În 1957 a fost consfințită egalitatea de drepturi în tratatele europene. De atunci încoace au fost adoptate o serie foarte mare de documente juridice, urmată de uh, decizia Curții Europene de Justiție. Iată, avem un adevărat arsenal juridic la nivel european. Aș dori să vă reamintesc că egalitatea între bărbați și femei nu este doar o valoare fundamentală consfințită în tratate, ci și că politicile privind egalitatea de uh, gen au generat creștere economică. Vinerea trecută, doamna vicepreședinte Reding și domnul președinte Barroso au renoit angajamentul de a apăra valorile egalității de gen prin prezentarea acestei carte a drepturilor femeilor. E vorba de angajamentul politic al uh, Comisiei de a face ca egalitatea între bărbați și femei să progreseze. În primul rând, prin promovarea independenței economice, apoi remunerare egală pentru valoare egală și pentru muncă de valoare egală, egalitate în procesul de luare a deciziei, demnitate, integritate și uh, uh sfârșirea violenței bazate pe gen și egalitatea între gende garantată în Europeană. În septembrie 2010, această carte a drepturilor femeilor va fi urmată de o comunicare privind egalitatea între bărbați și femei. Această strategie va transpune în fapte aceste principii ale cartei. Uh, fapte concrete care vor fi adoptate în următorii cinci ani. Domnule președinte, stimați deputați, iată obiective și proiecte ambițioase pe care Comisia nu va uh, reuși să le realizeze, din păcate, singură va trebui să coopereze strâns cu partenerii săi principali la nivel european și mai ales cu dumneavoastră, cu Parlamentul European și cu Comisia pentru Drepturile Femeii. Ziua Internațională a Femeii este o ocazie unică pentru a ne reaminti toți, uh, ace, uh, tuturor acest angajament. Vă mulțumesc, domnule comisar. Astfel am uh, încheiat acest punct, punct de pe ordinea de zi, declarațiile cu privire la Ziua Internațională a Femeii. E vorba și de eforturile noastre susținute de a pune capăt violenței de orice tip și de a garanta egalitatea între bărbați și femei. În conformitate cu articolul 150 din regulamentul de procedură, trecem la intervenții cu durata de un minut. Doamna Băsescu. Președinte, în data de 8 februarie 2010, românia a acceptat invitația făcută de către Președintele statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare